Bună ziua, dragi colegi. lucrez pe președintele nostru astăzi. Mm, trebuie să revenim la mm, prezentarea negocierilor interinstituționale. Mm, primul dialog tripartit a fost pe marginea fiscalis, 23 ianuarie. Primul a avut loc în data de 23 ianuarie am discutat funcționarea acestui program, planificarea, raportarea și evaluarea, cooperarea cu țările cele mai puțin dezvoltate, participarea experților externi, obiectivele programului și acțiunile prioritare, de asemenea ă, acte de punere în aplicare sau delegate. A fost conferit un mandat ă, larg pentru, pentru munca tehnică și s-a programat un potențial al dialog tripartit în data de 21 februarie, de dimineața. Următoarea chestiune, dialogul tripartit privind revizuirea firmelor de investiță. Primul dialog tripartit a discutat uh, pachetul uh, dedicat uh, firmelor de investiții, domeniul de aplicare, normele de echivalență, remunerarea și guvernanța, factorii de capital și cerințele de capital, Societățile de investiții de categoria 3, um, cerințele privind fondurile lichide și concentrarea, nu am ajuns la un, comprom- la un acord privind uh, punctele cheie. Parlamentul și Consiliul au explorat uh, compromisurile posibile și au cerut um, Comisiei să furnizeze informații în această um, direcție. Următorul uh, dialog tripartit va fi prevăzut la începutul lunii februarie. Al treilea subiect discutat, 20, 24 ianuarie, privind uh, obligațiunile garantate. Am discutat structura intragrup, finanțarea grupului, derivative, cerințele de acoperire și de fonduri lichide, aranjamentele tranzitorii și termenele de transpunere au fost discutate pe scurt și în cadrul regulamentului chestiunea activelor eligibile și a obligațiunilor garantate care respectă cerințele regulamentului prin propriile fonduri și așa mai departe. Acesta fusese punctul 3 de ieri pe care l am amânasem și acum haideți să verificăm dacă funcționează sistemul de vot. And uh, Mr. Luke has no card, so we will factor that. Domnul Luca nu are uh, cardul de vot. O să țină cont de cum veți vota. Totul este în ordine, nu? Da, avem trei voturi. Primul Este vorba de obligația de compensare în vederea anumitor uh, tranzacții intragrup. Aliniatul 1 și aliniatul 2. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Am înțeles că de la referirile 1 până la 9 putem uh, vota în bloc. Toată lumea, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Și am uh, ajuns la considerentele ABC, din nou vo, uh, vot în bloc, dacă toată lumea de acord, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supunem la vot uh, textul astfel amendat, cine este pentru, vot prin apel nominal, îmi cer scuze. Uh, Vot prin apel nominal. Including Mr. Luca at the end. Votes closed. S-a închis votul, văd că funcționează și cartela de vot a domnului Luca. Foarte bine, a fost adoptat cu o majoritate importantă. Felicitări domnului Gualtieri. Trecem la al doilea vot. contract, uh, contractele OTC, care nu sunt compensate de CCP, vot în bloc, alineatul 1, cine stă pentru, împotriva, se adoptă. V-aș propune ca referirile de la 1 la 10 să fie supus la vot în bloc. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Referirile, spune domnul președinte, A, B și C în vot, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum Votăm textul astfel modificat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 35. 35 de voturi pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri. Mulțumesc foarte mult și votul final, o altă obiecție timpurie privind uh, obligația de compensare în cazul Brexitului. Alineatele 1 și 2, din nou vot în bloc. Cine stă pentru? împotrivă se adoptă. Referirile de la 1 până la 10, vot în bloc, cine este pentru, împotrivă se adoptă. Acum considerentul A, B și C împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum textul astfel modificat s-a deschis votul, vot prin apel nominal. Close the vote. S-a închis votul. Five. 35 de voturi pentru, 7 abțineri, niciun vot împotrivă. Se adoptă drept urmare. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Următoarea reuniune va avea loc luni, 4 februarie, de la ora 15 la 18.30, dar uh, trebuie să fie confirmată. Mulțumesc!